andiamo? Good afternoon. Dear members, dear colleagues. Bună ziua, dragi colegi. Dear colleagues, dear members, please take your seats. Stimați colegi, domnilor și domnilor, vă, loc, vă rog să luați loc. Vom începe reuniunea. Thank you. Thank you all. Vă mulțumesc tuturor. Welcome everybody to this joint Bun venit tuturor la această reuniune comună a Comisiei pentru Afaceri Juridice, a Comisiei pentru Afaceri Constituționale și a Comisiei Libe. Suntem conștienți că este prima oară când recurgem la articolul 51 din regulile de procedură ale Parlamentului. Acest articol 51 din regulile de procedură ale Parlamentului ne oferă, ne dă ocazia de a ne ocupa împreună de chestiuni extrem de importante, ceea ce și facem astăzi vom discuta despre proiectul de rezoluție al Parlamentului European privind viitorul program multianual cunoscut sub numele de programul de la Stockholm, un program privind libertatea, securitatea și justiția. Vom începe cu o comunicare din partea Comisiei Europene. Totul a început cu această comunicare a Comisiei. Pe deci, în 10 decembrie, Comisia a adoptat niște linii călăuzitoare privind dezvoltarea acestui domeniu în următorii 5 ani. Pentru a înlocui programul anterior din 99 până în 2004, cel de la, și cel de la Haga, care se întindea din 2002-2009. Deci acest program de la Haga se apropie acum de sfârșit, iar noul program, cel de la Stockholm, implică aceste trei comisii parlamentare într-un moment în care intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona a devenit practic o realitate. Astăzi, noi, membrii Parlamentului European, ne-am luat angajamentul să redactăm o rezoluție comună, ne prezentăm acest proiect de rezoluție și, după cum știți, și membrii parlamentelor naționale sunt invitați la acest eveniment, deoarece prin tratatul de la Lisabona, cooperarea între Parlamentul European și Parlamentele Naționale va fi consolidată. Deci, cu această ocazie vom prezenta proiectul de rezoluție în numele celor trei comisii implicate. Domnul Cazini este raportorul din uh, partea comisiei AFCO, domnul Berlinger, coraptor, coraportor de la juri, iar eu sunt coraportorul numit de Comisia Libe. Însă, în primul rând, ar trebui să adoptăm ordinea de zi de astăzi. Deci, în primul rând, aș vrea să vă informez că termenul de depunere a amendamentelor este 22 octombrie, iar la final se vor adopta și două întrebări orale adresate Comisiei Europene și Consiliului pentru a obține lămuriri pe marginea anumitor elemente din, legate de perioada de tranziție de la tratatul de la Nisa și cel de la Lisabona. Vorba de tranziția de la pilonul 3 către pilonul 1 a întregului achi în domeniul libertății, securității și justiției. Adoptăm acum ordinea de zi și trecem direct la prezentarea acestui raport comun. Eu vă voi prezenta principalele caracteristici ale acestui, trata, acestui raport. După cum știți, tratatul de la Lisabona, care va intra în curând în vigoare, așa cum am așteptat cu toții de foarte mult timp, este un tratat care transformă, dă o nouă formă obiectivelor și proiectelor din domeniul justiției, securității și libertății. După tratatul, după referendumul din Irlanda, este din ce în ce mai sigur că acest tratat va intra în vigoare, ceea ce va însemna în primul rând consolidarea cooperării Schengen, așa cum se confirmă în uh, cadrul politicii de justiție, libertate și securitate. Schengen se referă la circulația internă liberă în cadrul Uniunii Europene, circulația persoanelor. Însă tot de Schengen ține și azilul, protecția refugiaților, politicile migratorii și gestionarea migrației și a frontierelor externe pe care le are Uniunea Europeană. Un al doilea punct subliniat în raport, pe care îl vom subliniat în acest raport, se referă la drepturile fundamentale. Element care constituie una din bazele Uniunii Europene și ale construcției europene în general. Deci vom vorbi despre drepturi fundamentale și libertăți, despre protecția demnității și a dreptului la confidențialitate, protecția datelor. Vom vorbi despre eforturile noastre în ceea ce privește combaterea criminalității organizate și a terorismului. Un al treilea lucru pe care ar vrea să-l subliniez astăzi este importanța asocierii dintre Parlamentul European și celelalte instituții europene pentru a desăvârși acest spațiu comun de libertate, securitate și justiție în următorii ani. Ce înseamnă acest lucru? Noi, membrii Parlamentului European, va trebui să ne luăm treaba foarte în serios în acest domeniu de acțiune și va trebui să credem în uh, noile capacități uh, create ale Parlamentului, capacități de co-decizie și de colegiuire în toate aceste domenii, capacități pe care le dobândim prin noul tratat. Va trebui să ne facem respectați, să ne facem auziți și să arătăm clar care este angajamentul nostru în fața cetățenilor europeni. Astfel, vom putea colabora mai bine și cu parlamentele naționale. De fapt, acesta este unul din principal, este unul din principalele avantaje pe care le aduce tratatul de la Lisabona și anume o colaborare sporită între Parlamentul European și parlamentele naționale pentru planificarea, adoptarea și punerea în aplicare a noi legislații în domeniul drepturilor omului, drepturilor fundamentale a zonei Schengen ca zonă liberă de circulație a persoanelor și cetățenilor. Un ultim lucru are, care are legătură cu implicarea societății civile, a profesiunilor liberale, pentru a sublinia cât de importantă este pregătirea în domeniul juridic. Mă refer la pregătirea procurorilor, a judecătorilor, a avocaților, a magistraților, a juriștilor în general. Și asta ține de domeniul, de această, acest domeniu comun al um, libertății, justiției și securității. Presiunile la care sunt supuși juriștii sunt din ce în ce mai crescute. Acestora li se cere să facă din ce în ce mai multe. Un alt lucru important este important, un alt punct important, evaluarea corectă a politicilor europene. Crearea unui sistem de evaluare a implementării legislației în domeniul uh, securității, libertății și justiției. De asemenea, calitatea justiției în întreaga Uniune Europeană trebuie evaluată. Noi vom lansa o nouă dinamică prin munca noastră, ceea ce înseamnă că va trebui să organizăm o dezbatere anuală aici, la Parlamentul European, ocazie cu care vom discuta despre implementarea acestor politici, inclusiv, bineînțeles, axându-ne mai ales pe protecția drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană. Dacă veți um, citi proiectul de raport care v-a fost uh, distribuit, veți vedea care este principala contribuție a Comisiei Libe la acest proiect de rezoluție. Să nu uităm de asemenea că avem un calendar pe care trebuie să-l respectăm, niște termene pentru înaintarea amendamentelor, după cum spuneam, 22 octombrie. Vom avea de asemenea un vot la sesiunea comună care va avea loc, de pe, care va avea loc pe 12 noiembrie, după care vom organiza o altă reuniune la care vom invita oficial reprezentanții ai parlamentelor naționale pe 16 și 17 noiembrie, iar în sfârșit votul va avea loc în plenara Parlamentului din 23 noiembrie la Strasburg. Acesta este calendarul doamnelor și domnilor. Îi dau cuvântul acum domnului Cazini, după care domnului Berlinger și după care reprezentanții Comisiei și Consiliului vor lua cuvântul și vom lansa o dezbatere care nu trebuie să depășească cele două ore pe care le avem la dispoziție. Vă mulțumesc! Questa procedura a ritmi accelerati è un po' eccezionale, ma è eccezionale anche l'importanza del programma di... Vă mulțumesc această procedură de adoptare rapidă reflectă importanța programului de la Stockholm, care trebuie adoptat până la 10 noiembrie. Este motivul pentru care, după cum a spus colegul meu, trebuie să facem un efort pentru a respecta acest termen. Comisia de Afaceri Constituționale al cărei președinte sunt, se ocupă de aspectele instituționale ale programului de la Stockholm. Toate că a fost o fază în cursul căreia fiecare comisie a pregătit un proiect de text, Comisia Libe, Comisia Jurii și Comisia AFCO. După aceea, aceste trei texte au fost uh, discutate în cadrul unei reuniuni între cele trei, cei trei raportori, s-a ajuns la un text unic care la început era prea lung, avea mai mult de 20 de pagini. Mi ehm, s-a spus că dacă textul va fi prea lung, nu va fi citit cu ușurință de către Consiliu. Și la sfârșit am ajuns la redactarea actuală. Textul nu este unul succint, dar nu mai este chiar așa de lung. În ceea ce privește Comisia de Afaceri Constituționale, aș dori să subliniez următoarele aspecte. Bineînțeles că suntem satisfăcuți că Parlamentul uh, își sporește puterile legislative și avem o cerere specială de făcut față de Consiliu în ceea ce privește procedurile deja în curs și pentru care nu era prevăzută consultarea pentru că vom trece acum la regimul Lisabona și așadar la un sistem de legislație obișnuit, adică de codecizie, trebuie ca procedura să reînceapă de la zero cu o decizie a Parlamentului. Un alt element la care a făcut referire colegul meu se referă la participarea și rolul parlamentelor naționale în activitățile Parlamentului European. Rolul nu este cel de a înlocui Parlamentul European, ci de a permite o aprofundare a problemelor și de a aplica, de a implica mai mult cetățenii, pentru că parlamentele naționale sunt apropiate de populație și astfel se va trece la o decizie pe care o va lua Parlamentul. În orice caz, trebuie respectat principiul subsidiarității, care se referă la problemele comune ale Uniunii și statelor membre. trebuie să vorbim despre participarea națională, care este un, un lucru pozitiv, bineînțeles. Trebuie ca cooperarea noastră să nu ducă însă la întârzierea procedurii. De asemenea, integrarea în Tratatul de la Lisabona a Cartei Drepturilor Fundamentale. care a fost adoptată în 2007. Carta Drepturilor Fundamentale face parte din tratatul de la Lisabona și ca atare este obligatorie. Însă în tratatul de la Lisabona se autorizează și aderarea Uniunii la Convenția Europeană pentru apărarea drepturilor omului, care angajează deja statele Uniunii care au adoptat-o și consolidează protecția juridică a drepturilor fundamentale și alătură Curtea de Justiție de la Luxemburg, Curții Drepturilor Omului de la Strasburg, ceea ce ar putea să ducă la probleme de competență. Și așa, acest document cere Consiliului să reflecte asupra acestui punct pentru a evita aceste potențiale conflicte. Un alt punct care privește Comisia Constituțională de afaceri constituționale una parte este consolidarea cererii de participare a Parlamentului European și a Parlamentelor Naționale la activitățile Eurojust și Europol pentru a putea exercita un control democratic consolidat asupra acestor servicii, precum și invitația de a adopta o lege electorală uniformă. Altă, o altă problemă importantă care privește comisia pe care o prezidez este imigrația, pentru că, după părerea mea, trebuie ca abordarea adoptată să nu fie doar o cooperare între state. Trebuie să avem și solidaritate între state. Nu trebuie doar atât, trebuie și o nouă abordare instituțională, pentru că frontierele unor state sunt frontierele Europei. Cei care intră în Spania, Italia sau Grecia intră în Europa. Principiul liberei circulații face ca acest lucru să aibă un impact, pentru că persoana care va intra în acest spațiu se va deplasa. Este vorba de probleme europene. Așadar, trebuie să schimbăm mentalitatea înainte de a adopta măsuri comune din punct de vedere al imigrației legale și ilegale. Trebuie să luptăm împotriva imigrației ilegale, dar trebuie să fim și generoși față de cei care uh, pleacă din statele lor pentru că sunt uh, amenințați cu moartea. Iar acum dau cuvântul domnului Palingura. Eu, președinte, Voglio anch'io sottolineare l'importanza. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea, la rândul meu, să subliniez faptul că această primă reuniune, acest mini-parlament uh, care s-a reunit în această sală astăzi, subliniază importanța inițiativei pe care o luăm. Programul uh, de la Stockholm preia obiective extrem de importante ale construcției europene. Aș vrea să mulțumesc secretariatelor celor trei comisii care au uh, făcut o muncă extraordinară pentru a reuși, într-un interval de timp foarte scurt, să propună un document pe care este responsabilitatea noastră să-l judecați. Obiectivele pe care ni le-am fixat obiectivul pe care l-am fixat este să obținem o rezoluție echilibrată a Parlamentului European, așadar să găsim un echilibru între necesitatea și voința de a eh, comunica cu cetățenii noștri nu doar în termenii seci ai eh, dreptului, ci și de a le propune un obiectiv, un ideal, care este acela de a construi un spațiu de libertate, securitate și justiție în Europa, un continent care în centrul uh, și că în o Uniune în centrul care trebuie să stea cetățeanul. Căutarea unui echilibru între acest ideal și existența uh, unui număr de propuneri și măsuri concrete Așadar, acest echilibru trebuie să răspundă la nevoile și așteptările concrete și cotidiene ale cetățenilor. Idealurile trebuie să fie susținute și de chestiuni concrete. Un alt echilibru pe care am încercat să-l uh, atingem uh, este cel între nevoile legitime și naturale de securitate pe care le simt cetățenii și pe care puterile publice, autoritățile trebuie să îl satisfacă, pe de o parte, și pe de altă parte nevoia uh, de a evita ca printr-un exces de securitate să fie uh, restrânse drepturile și libertățile uh, pe care cetățenii le-au acumulat și le-au câștigat de-a lungul timpului, de-a lungul istoriei. Așadar, între aceste drepturi aș vrea să subliniez dreptul la mobilitate în Europa. La punctul A se spune cooperarea Schengen este confirmată drept uh, inima conceptuală a acestui spațiu. Uh, Poate că este o exprimare oarecum teoretică, conceptuală, dar aici este uh, baza orientării noastre. Și trebuie spus că este nevoie să creăm toate condițiile pentru ca mobilitatea, libera circulație să se poată realiza. Și voi reveni imediat la acest punct. Un alt punct este de asemenea subliniat în această propunere de rezoluție. Programul de la Stockholm nu este o simplă continuare a programului de la Haga. Uh, se spune, textul spune foarte uh, clar și respicat că programul de la Haga a permis o accelerare pozitivă a părții comune în ce privește lupta împotriva criminalității, adică intervenția, acțiunile penale și de anchetă, dar uh, a pierdut o altă dimensiune pe care dorim să o recuperăm și să o introducem în uh, conceptul uh, libertății și justiției. Adică aceasta ar fi uh, relațiile civile între cetățeni, nu neapărat relațiile între cetățeni și putere și autorități. Pentru a răspunde mai bine nevoilor cetățeanului. O altă chestiune generală, înainte de a intra în detalii, programul de la Haga conținea multe lucruri importante, dar care n-au fost uh, puse în practică. Așadar, în adoptarea prevederilor uh, acestea, la nivel european, dar foarte adesea la nivel național, uh, cuvintele noastre nu au fost urmate și de acțiuni și asta a pus sub semnul întrebării raportul democratic între instituții și cetățeni. Deci nu este suficient doar să faci prevederi, dispoziții, norme, regule aplicabile, mai trebuie să procedezi și la o evaluare, la o monitorizare, la o supraveghere despre care se vorbește chiar aici, se vorbește despre uh, evaluarea politicilor și despre o evaluare periodică a rezultatelor înregistrate. Deci, Trebuie ca ceea ce este spus să fie și făcut și apoi să se verifice uh, dacă s-a făcut sau nu. Și evident, în caz de probleme, atunci trebuie să ne corectăm tirul. Și acum aș vrea să mă refer uh, la fondul uh, chestiunii, la drepturile civile, cu alte cuvinte. Mă refer mai întâi la necesitatea de a favoriza accesul la justiție, conform Convenției de la Strasburg, și mai ales accesul la justiție, dar mai ales accesul la justiția civilă. Aici este nevoie de o simplificare. Cetățeanul este realmente pierdut în hățișul procedurilor și dispozițiilor uh, mașineriei judiciare. Este nevoie de proceduri mai accesibile, și în toate domeniile uh, de activitate, fie că e vorba de muncă, de activitatea întreprinderilor, de viața socială sau uh, dacă e vorba de chestiuni de natură familială, cum ar fi succesiuni, proprietate matrimonială, separare, divorț și familie în general. Cu alte cuvinte, situația copiilor, de exemplu, pentru că toate aceste lucruri constituie și ele baza unei Europe unite. Și nu trebuie ca frontierele unui stat să împiedice, să blocheze mobilitatea. De asemenea, disciplina consumatorilor va crea o Europa mai unită. Se pun o serie întreagă de chestiuni economice și comerciale în acest uh, text. Relațiile cu sistemul bancar, problemele legate de credite, dreptul uh, afacerilor, dreptul întreprinderilor. Există, de altfel, o lacună care a fost semnalată de uh, Curtea de Justiție și care va trebui uh, acoperită. În uh, regulamentul Roma 2, cum spuneam, există așadar o serie întreagă de lacune. Deci vedeți că în toate aceste domenii trebuie făcute anumite lucruri concrete, pentru că spațiul de justiție este suma tuturor acestor elemente. Procedura civilă europeană, cu alte cuvinte, armonizarea și compatibilizarea regilor de, regulilor de acces la justiție, privind accesul la justiție, și apoi uh, determinarea, identificarea instrumentelor. Trebuie, trebuie dat uh, o atenție specială dreptului contractelor pentru a crea un cadru comun de referință. Întreprinderile au nevoie astăzi de a, să nu fie blocate de legislații care diferă de la stat la stat. Mă refer la uh, legislații, la legi care uh, limitează și uh, guvernează activitatea lor se vorbește despre tendința de codificare legislativă, de uh, dreptul la alegere. Sigur, uh, e un proces care nu poate avea loc de pe o zi pe alta, dar nici nu trebuie să se oprească din evoluția acest proces. Și am mai vrut să mai subliniem o chestiune. Nu este posibil să se dezvolte o justiție europeană monolitică, să avem o justiție europeană monolitică. Dar nici nu vom avea așa ceva dacă nu creăm o mentalitate și o cultură uh, uh, de justiție europeană. Avem, avem jurnaliști, practicanți ai dreptului care nici măcar nu știu care sunt chestiunile care se reglementează la nivel european și există avocați și magistrați care nu cunosc decât situația din țările lor și nu știu absolut nimic în legătură cu ce se întâmplă în celelalte țări europene. Această absen- absență de cunoștință, această incultură se datorează poate și faptului că în facultățile de drept se dă foarte puțin dreptul european și nimic despre interacțiunile permanente dintre dreptul comunitar și dreptul uh, național. Trebuie așadar operată o schimbare profundă în uh, cultura juridică. Juriștii, cei care acționează în fiecare țară, trebuie să devină mai europeni. Trebuie o politică activă de promovare uh, culturală. Acest lucru a fost lansat deja, dar Uh, procesul este prea lent. Uh, Comisia și Consiliul trebuie să intervină și să adopte, în opinia noastră, măsuri uh, clare care să favorizeze marile principii umaniste. Sigur, am avut programul Erasmus. Era... La conoscenza dei rispettivi sistemi giuridici e la base della, loro, della fiducia in Trebuie să întărim așadar schimburile de informații și cunoașterea diferitelor sisteme juridice, pentru că uh, asta este baza încrederii. Că atunci când va exista uh, încredere, va exista și cunoașterea procedurilor, pentru că fără încredere, opera, diferiți operatori juridici nu vor uh, face schimb de informații. Deci trebuie să acționăm prin intermediul unor măsuri concrete. La creazione dell'area comune, <clears throat> il campo della giustizia, della libertà e della sicurezza, che sia sicuramente un grande... Deci, acest program de la Stockholm uh, privind uh, construirea unui spațiu comun de libertate, securitate și justiție este un mare ideal pentru construcția europeană, dar este în același timp și o chestiune care poate fi trăită concret de cetățeni uh, prin intermediul avantajelor care ar rezulta dintr-un astfel de program. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule uh, Berlinguer, spune președintele. Acum vom avea reacții uh, foarte scurte de la Consiliu și de la Comisie și după aceea deschidem dezbaterea. Avem 15 membri pe lista de intervenienți uh, și din moment ce trebuie să respectăm timpul alocat acestei ședințe, vă implor să nu depășiți 3 minute fiecare. În numele Consiliului, acum aveți cuvântul domnule Nilsson. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Well, in three minutes, uh... Mulțumesc, domnule președinte. În trei minute nu pot să fac decât să salut aceste trei comisii și să vă mulțumesc pentru invitație, să vă spun că mă simt onorat să mă aflu aici la sfârșitul unui proces atât de îndelungat. Că știți că avem contacte foarte intense cu Parlamentul European și vreau să vă reamintesc la reuniunea COSAC. În urmă câteva zile au participat uh, miniștri împreună cu dumneavoastră. Am avut de asemenea o adunare parlamentară comună. Ministrul uh, suedez va veni din nou aici în luna noiembrie și așa mai departe. Deci ne aflăm la sfârșitul acestui, uh, pro, acestui um, drum anevoios. Avem uh, acum acest program de la Stockholm care va fi echilibrat, așa cum a spus domnul Berlinger. Dumnealui s-a exprimat foarte bine în legătură cu echilibrul pe care vrem să-l avem prin acest program. Am dorit să existe mai mult echilibru, mai ales în ceea ce privește dezbaterea privind securitatea și să analizăm mai de aproape tot ceea ce ține de justiție și libertate, recunoscând că există într-adevăr o amenințare la adresa securității în Uniunea Europeană. Așa cum am spus și la Comisia Libe în urmă, în urmă cu câteva zile, tratatul de la Lisabona încă nu a fost uh, adoptat, însă sperăm că programul va fi adoptat pe 10 decembrie. Nu pot intra acum în conținutul acestui program, deoarece acesta încă nu a fost redactat, s-au încheiat consultările, însă cele cu Parlamentul European vor continua și aș vrea să vă spun că din convingere și de nevoie vom sublinia importanța drepturilor fundamentale la accentul la, privind um, aderarea la Convenția Europeană, vom pune accentul pe evaluare. Nu, nu ne place prea mult termenul monitorizare, credem că termenul evaluare e mai corect. Asta înseamnă schimb de bun, bune practici, înseamnă să înveți de la ceilalți și de asemenea vom analiza și implementarea. Transparența, deschiderea, de asemenea, vor fi elemente foarte importante pentru noi. După cum știți, președinția suedeză consideră că transparența și deschiderea este, sunt deosebit de importante în cadrul procesului legislativ. Doamnelor și domnilor, este o mare onoare și plăcere să mă aflu aici și voi asculta cu mare atenție toate intervențiile. Vă mulțumesc, domnule Nilsson, din partea Comisiei, domnul De Brauer. Mulțumesc, domnule președinte. Hans a spus uh, o serie de lucruri pe care le avem în comun, noi, Comisia și Consiliul. Și noi credem că este foarte important uh, ceea ce dorește să exprime acum Parlamentul European și cred că finalizarea acestui program va fi importantă. Vi s-au uh, prezentând marile orientări pe care le-a avut Comisia când a făcut acea comunicare în 10 iunie. Spiritul um, comunicării se regăsește în mare măsură în proiectul de rezoluție pe marginea căruia va trebui să lucrați de acum încolo dumneavoastră. Noi am, ne-am bazat pe o evaluare a punerii în practică a programului de la Haga, dar nu doar pe acest lucru. Am încercat de asemenea să analizăm uh, provocările concrete cu care se va confrunta UE în următorii 5-6 ani în domeniul cetățeniei, gestionării și controlării problemelor legate de migrație, de dezvoltarea unui spațiu comun de justiție, și de o nouă abordare în ceea ce privește abordarea fluxurilor migratorii. Bineînțeles, nu știm în momentul de față când va intra în vigoare tratatul de la Lisabona. Bineînțeles, uh, Comisia dorește ca acesta să intre în vigoare cât mai repede, deoarece va avea un efect un efect uh, de accelerare a tuturor acestor politici. Am avut uh, o experiență asemănătoare cu tratatul de la Amsterdam, care a venit după cel de la Maastricht și care a dus atunci la o dezvoltare spectaculoasă a agendei în ceea ce privește politicile comunitarizate. Deci, prin tratatul de la Lisabona vom lua decizii mai democratice prin rolul întărit al uh, Parlamentului European și al Curții de Justiție și așa va avea de câștigat agenda noastră comună. Nu vă voi spune încă o dată care sunt principalele axe. În primul rând, cetățeanul va fi în centrul eforturilor noastre. Credem că Cooperarea trebuie să se facă în funcție de realitatea cu care se va confrunta Uniunea Europeană. Iar metodele de lucru sunt foarte importante și pentru noi. Evaluare sau uh, altceva, deci cum a spus și Hans, sunt foarte importante pentru noi, iar cooperarea la nivel operațional va fi foarte importantă. Pot să vă spun că după ce am citit acest uh, prim proiect de rezoluție. Avem încredere în faptul că avem îngrijorări comune în ceea ce privește foarte multe puncte. Mulțumesc, domnule de Brau. Vom deschide acum dezbaterea, însă vă rog să aveți înțelegere. Încă două persoane au cerut cuvântul după ce am spus că erau 15 persoane. Însă acum lista se va închide în mod oficial. Are cuvântul în primul rând domnul Busutil. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru faptul că ați organizat această reuniune în această joi după amiază cu colegii de la Parlamentele Naționale deoarece este important să cooperăm pe marginea acestei inițiative atât de importante. Să vedem care sunt obiectivele PPE. PPE-ul dorește o Europa a cetățenilor și o Europa mai sigură. După ce am aruncat o privire pe acest proiect de rezoluție, mi-am dat seama că accentul pe securitate a fost oarecum uh, diluat a fost un proiect de rezoluție pe care l-am primit doar de o oră, nu am avut timp să-l studiez îndeaproape, însă eu cred că cetățenii Uniunii Europene trebuie să trăiască într-o Europa mai sigură și de aceea dimensiunea securitatea este atât de importantă. Grupul PPE sprijină programul de la Stockholm, dorește ca acesta să fie realist, concret, să fie o foaie de parcurs uh, realizabilă în următorii cinci ani pentru stabilirea unei zone de justiție, libertate și securitate. Însă, o astfel de zonă trebuie să aibă în centrul ei cetățeanul european. Pentru că lor trebuie să le dăm aceste rezultate. Avem nevoie de mai multă justiție, mai multă libertate și mai multă securitate pentru cetățeni. Bineînțeles, pentru asta avem nevoie de tratatul de la Lisabona, de aceea țin acum să salut rezultatul din uh, Irlanda. Mai ales în domeniul JAI, tratatul de la Lisabona va da mai mari competențe Parlamentului European și colegilor din parlamentele naționale. Și subliniez încă o dată faptul că avem nevoie de o colaborare cu colegii din parlamentele naționale și mă bucur că tratatul de la Lisabona va consfinți acest lucru. De asemenea, trebuie să concretizăm două principii. Întâi, cel de solidaritate și cel de subsidiaritate. În ceea ce privește solidaritatea, în domenii cum ar fi imigrația și azilul, noi încă nu am ajuns la o solidaritate adevărată, nici măcar între statele UE, să lăsăm deoparte țările terțe. De aceea trebuie să ajungem la o adevărată solidaritate, o solidaritate în acțiune și nu doar pe hârtie. Avem de asemenea nevoie și de subsidiaritate și asta ce înseamnă? La nivel european ar trebui să ne implicăm dacă avem competența să o facem. Însă nu ar trebui să ne implicăm dacă acest lucru nu va ține de competența europeană, ci de cea națională. În concluzie, domnule președinte, ne confruntăm cu o sfidare enormă, însă interesantă. Sper că ne vom implica cu toții în acest proces și că vom reuși să facem ceea ce ne revine nouă ca sarcină. Vă mulțumesc, domnul Moraes, Trei minute. Mulțumesc, domnule președinte, și în spiritul în care a făcut remarci domnul Busutil, voi face și eu niște remarci, remarci generale. Această moțiune este un text citit de membri și apreciat ca un text foarte echilibrat, ca și domnul Busutil. Mi se pare că este un moment important. Domnul Lopez ne-a spus că, conform regulii 51, aceasta este o întâlnire specială, specială datorită tratatului de la Lisabona. Și uh, rolul parlamentelor naționale sub tratatul de la Lisabona devine mai important și această foaie de parcurs devine una foarte importantă. Trebuie să conțină calitate în fiecare paragraf. Pentru a vă da un exemplu, pentru a rămâne la azil și imigrație, dacă examinăm paragraful pe solidaritate, există un echilibru și există eforturi pentru uh, echilibru, dar există anumite lucruri care trebuie modificate. Uh, vorbim despre evitarea lansării unor noi instrumente și sisteme, acolo unde există sisteme. Dar avem nevoie de noi instrumente pe azil, pentru că există proceduri care vor fi introduse în viitor. Am vrut să dau acest exemplu pentru a ilustra că în acest text există multe lucruri care trebuie să fie modificate, dar este un text bun în general. Cred că găsește un echilibru între securitate și libertate și întotdeauna aceast, acest echilibru va fi unul dificil. Însă acum ne aflăm după Lisabona, vedem multe paragrafe care ar putea fi modificate, dar per total mi se pare un text uh, echilibrat. Haideți să ne asigurăm că va fi un text care va fi bun pentru următorii 5 ani și care ne va respecta valorile europene. Vă mulțumesc, domnule Daf, 3 minute. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru organizarea acestei reuniuni. Mi se pare un experiment destul de interesant. Colaborarea între trei comisii care au fiecare propria lor cultură, însă cred că va fi un prim experiment care să arate datoria noastră de a contribui la programul comun al Parlamentului, Consiliului și Comisiei în centrul Uniunii Europene. Sper de asemenea că această întâlnire va fi văzută ca o pregătire ca pentru audierea comisarilor responsabili pentru libertate, securitate și justiție în decembrie. Dacă vom putea să ajungem la acel punct. Și dacă va exista o nouă comisie în acel moment. Câteva lucruri în legătură cu partea constituțională a proiectului de rezoluție. Cred că trebuie să subliniem importanța acestei proceduri de urgență. Nu uh, doar în sine, pentru că suntem în prim proces de integrare, dar pentru că dacă se va aplica acest proces, grupul central este uh, împins înainte și se va bucura de o cooperare și uh, cooperare consolidată mai bună decât în trecut. Putem să ne pregătim și noi și Consiliul să rezolvăm progresul acestui grup central la o rată mai rapidă în special în statele care sunt uh, mai înclinate spre un sistem federal. De asemenea, există statuturile statutul de care s-a, de care s-a bucurat Regatul Unit și Republica Irlandeză. Cred că discutarea de către noi a, a uh, strategiei interne de securitate și contraterorism trebuie să fie legată mai bine de strategia de securitate externă. Și acest lucru mi se pare că nu apare în redactarea actuală. Aș dori să punem mai mult accentul asupra importanței lărgirii domeniului de aplicare al cur- și puterilor curții de justiție în acest sens, lucru care treptat va avea un efect magic asupra calității politicii și a felului în care vor răspunde cetățenii la această politică și poate va fi util să specificăm clar datoriile parlamentelor naționale aici. Pentru că textul este destul de general în acest moment. Ca raportor pentru reforma Parlamentului voi prezenta încă un paragraf care sper că va anticipa reformele pe care le prevede Comisia AFCO. Și în final, nu mi se pare că putem fi uh, mulțumiți doar cu ideea de a evalua progresul dezvoltării domeniului libertății, securității și justiției. Cred că monitorizarea este esențială, în special în interiorul unui sistem în care unii prim-ministri consideră sau se consideră ca primas supraspares. Mulțumesc, doamna Wallace, trei minute. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, stimați raportori. Sunt aici uh, în numele Comisiei PETI, care în mod normal ar avea statut de autor al unui aviz. Deci vreau să spun câteva lucruri în numele acestei comisii, dar sunt evident și membra Comisiei Juridice, deci uneori s-ar putea să uh, confund lucrurile. În numele Comisiei Petiții am uh, produs un document de lucru bazat pe datele extrase din petițiile depuse de-a lungul anilor în această zonă legată de justiție, securitate și libertate. Așadar, uh, indică acest document locurile, locurile și punctele în care cetățenii noștri consideră că acest sistem nu a funcționat și asta ne aduce la problema monitorizării și a lipsei de implementare. Cred că, alături de Comisia PETI, consider că trebuie să avem o atitudine mai uh, uh, intransigentă asupra acestei chestiuni și, la fel ca și antevorbitorii mei, salut reechilibrarea acestui exercițiu. Cred că este pentru prima dată în 10 ani când am văzut un document în acest domeniu al securității, justiției și libertății care oferă, conferă uh, spațiul meritat și ponderea meritată problemei justiției. Și sunt foarte mulțumită de acest lucru, cred că asta probabil are nevoie să fie subliniat și mai mult decât uh, s-a făcut în documentul pe care îl avem în fața ochilor. Dați-mi voie să spun de asemenea că dacă încercăm să obținem un sistem de justiție simplu, transparent și comprehensibil pentru cetățenii noștri, atunci trebuie să vorbim și despre problemele create de sistemul opt-out-urilor și al altor uh, aranjamente similare. La fel, dacă mă gândesc la problemele de uh, justiție uh, uh, civilă, guvernul, guvernele trebuie să-și ajusteze acțiunile conform principiilor deciziilor de la Haga și noi trebuie să colaborăm cu parlamentele naționale în încercarea de a avea mai multă influență în această chestiune. În ce privește drepturile cetățenilor, permiteți-mi să vă atrag atenția asupra unui paragraf care este subliniat în activitatea Comisiei PETI. Uh, să includem drepturile copiilor la grămadă cu alte drepturi într-un paragraf nu mi se pare potrivit și nici nu reflectă acest lucru experiența Parlamentului. Trebuie să avem o, o afirmație individualizată și în ce privește drepturile copiilor și experiențele unor cupluri uh, care divorțează și așa mai departe. Uh, în ce privește exercitarea dreptului de cetățenie, am uh, conferit spațiu parlamentelor naționale în noua arhitectură. Haideți să dăm aici un loc și cetățenilor. Ar trebui să spunem mai multe despre petiții, dar cu atât mai important acum că suntem pe calea cea bună, ar trebui să spunem ceva în legătură cu inițiativa cetățenească europeană și uh, poate să cerem ca aceasta să fie rapid implementată sau pregătită pentru implementare. Ar trebui să fie o mențiune legată de acest lucru. Din nou, cred că dacă ne uităm la experiența Comisiei PETI, ce se spune în această propunere de rezoluție în legătură cu libertatea de mișcare a cetățenilor individual nu este suficient. Am putea uh, face mai multe lucruri mai bine. De asemenea, aș vrea să spun pe scurt, cred că trebuie să facem mai mult în ce privește abordarea pe care o avem uh, în privința educației judiciare și uh, juridice, legale. E o problemă a statelor membre, dar acestea ezită să financeze educație în domeniul uh, legislației europene și asta trebuie să se schimbe. Mulțumesc. Președintele, acum o, o, opinia Bundestagului german, dar din nou dați-mi voie să vă reamintesc că sunteți rugați să nu depășiți limita de 3 minute. Doamna Dickman, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea mai întâi să vă mulțumesc pentru că ați invitat reprezentanții Parlamentelor Naționale și că le-ați dat posibilitatea să intervină. Este deja o anticipare a principiilor tratatului de la Lisabona și mă bucur de asta. De asemenea, mă bucur că Irlanda a votat da la referendum și sper că foarte rapid vor fi prezentate și ultimele instrumente de ratificare pentru a putea avea un schimb de opinii, așa cum avem astăzi, între Parlamentele Naționale și cele europene, în mod uh, organizat și uh, instituțional, pentru că asta va contribui la îmbunătățirea opiniei uh, cetățenilor în ce privește procesul de luare a deciziilor. Ca femeie implicată în politică și ca uh, politician liberal, vreau să mă uh, refer la problema justiției. Mă bucur că președintele Barroso, care a fost reales în funcție, are intenția de a da la doi comisari diferiți afacerile interne și justiția. Cred că e un lucru bun pentru deciziile care se vor lua. Susțin cererea de armonizare la nivel european, trebuie să mergem mai departe în acest sens, dar trebuie de asemenea să ținem cont și de uh, principiul subsidiarității și proporționalității prevăzute în uh, tratatul de la Lisabona. Multe lucruri s-au spus deja, multe lucruri au fost deja adoptate. Trebuie ca aceste decizii luate să fie și puse în practică în statele membre și, prin urmare, Nu trebuie să ne lansăm în adoptarea unor noi dosare și noi proceduri. Trebuie ca lucrurile care s-au hotărât deja să fie implementate, transpuse pentru a vedea pentru dreptul uh, penal, de exemplu, cred că trebuie să ajungem la norme minimale în ce privește drepturile persoanelor, pentru că dacă nu, cooperarea uh, de justi- în domeniul justiției penale nu va fi posibilă, armonizarea va fi dificilă și principiul recunoașterii reciproce, fără norme minime pentru, privind drepturile acuzaților nu va, fi, nu va fi aplicabilă. De 10 ani și mai bine acest uh, punct este pe ordinea de zi a instituțiilor europene, fără ca nimic să se fi făcut concret și cred așadar că programul de la Stockholm care prevede includerea sau cred că ar trebui să uh, prevadă adoptarea unor norme minime uh, privind drepturile acuzaților în domeniul dreptului penal, e foarte importantă. De asemenea, se cere uh, armonizarea concretă și materială a dispozițiilor de drept în acest domeniu, dar trebuie să avem uh, grijă pentru că uh, tratatul de la Lisabona prevede niște elemente, dar e foarte strict și nu merge mai, prea departe, mai departe. Dreptul penal uh, nu trebuie să fie decât ultimul uh, recurs. Și trebuie să fim prudenți uh, atunci când scriem astfel de prevederi în ce privește amploarea pedepsei, pentru că aici intrăm într-un domeniu care are legătură cu statele membre. Deci aici trebuie să fim foarte prudenți. În ce privește dreptul civil, trebuie mai ales să se creeze reguli privind recunoașterea reciprocă și punerea în execuție. Am uh, citit altfel în memorandum că se favorizează ideea unui drept contractual european. Nu există competențe în domeniu și tratatul de la Lisabona nu prevede nimic uh, de acest gen. Deci uh, vă cer să fim foarte prudenți pe acest punct. Cred că cadrul de referință ne va permite să ajungem la o uniformizare a dreptului este important pentru că adesea dreptul, legea este de neînțeles pentru cetățeni și în comunicare se vorbește de asemenea de uh, trainingul de formați, formarea care trebuie oferită tuturor actorilor implicați în sistem și este un lucru excelent. Mulțumesc foarte mult, uh, domnul Brecht, trei minute. Da, mulțumesc, voi face uh, tot ce ține de mine ca să nu depășesc timpul. Vreau și eu să mulțumesc raportorilor care au încercat în munca lor să țină cont de comentariile făcute în comisie. În propunerea comună există puncte interesante, mai ales uh, faptul că trebuie să se revină la Uh, ideea că drepturile cetățenilor trebuie plasate în inima uh, dezbaterilor. Vreau să fac o remarcă. Acest echilibru de care se vorbește fără încetare și care a fost citat de mai multe ori, echilibru între drepturile fundamentale și nevoia de securitate. Cred că aici, în Parlament, noi trebuie să reflectăm și sunt lucruri care nu au nevoie să fie echilibrate, în sensul că sunt drepturi fundamentale care au un caracter absolut. Aici mm, echilibrul trebuie să aibă limitele sale. Cred că este bine să plasăm cetățenul în centrul dezbaterii, dar nu, în, nu doar în centrul dezbaterii asupra securității. Aici cred că există un dezechilibru mai degrabă decât un, de, un echilibru, pentru că se vorbește de acțiuni de prevenire, de măsuri generale și ne îndepărtăm de cazurile individuale care adesea sunt asociate cu anumite suspiciuni. Măsurile trebuie de asemenea foarte bine explicate, așa cum se spune și în raport, dar măsurile, legile, reglementările pe care le discutăm aici, care fac parte din program, sunt de asemenea foarte abstracte și uneori ai realmente impresia că nu există o proporționalitate între interesele în materie de securitate și drepturile cetățenilor. Când văd în uh, raport cum, uh, de exemplu, protecția datelor este menționată, consider că se pot face mai multe lucruri, mai ales în ce privește banca de date pe care avem în Europa. Aici cred că trebuie să avem o dezbatere generală, trebuie să vedem în ce măsură băncile de date care au fost create pentru un obiectiv uh, particular, individual, uh, sunt uh, utilizate pentru orice motiv și agenți de securitate, cum ar fi cei Europol, au acces la ele. În Germania, am, nu fără motiv, noi am separat serviciile secrete și poliția. Cred că trebuie menținut acest principiu și la nivelul Uniunii Europene și va trebui așadar rediscutată această uh, rețelizare, uh, conectarea acestor sisteme. Uh, preocupările legate de securitate nu trebuie să fie motiv de a tuturor cetățenilor, să nu ajungem la situația în care cetățenii vor fi cei care vor trebui să-și dovedească nevinovăția, statul trebuie să dovedească la fiecare măsură pe care ia că o astfel de măsură securitară este necesară. Pentru că, altminteri, nu putem accepta astfel de măsuri. Mulțumesc. Domnul Borghezio, trei minute. Brevi, eh, rapide note. Mulțumesc, domnule președinte. Mă voi referi foarte pe scurt la această analiză. La Comisia Libe, din păcate, documentele ajung prea târziu. Eu l-am uh, citit foarte repede, iar uh, precizările privind caracterul solemn al unei astfel de reuniuni și faptul că am primit documentul așa de târziu uh, e un lucru de care cred că ar trebui să ne plângem. Un alt lucru. Eu regret faptul că în documentul de la Stockholm nu se regăsește una din temele cele mai importante. Deci, în ceea ce privește securitatea, ar trebui să includem mai ales terorismul islamic fundamentalist. Deoarece, din punct de vedere juridic și polițenesc, trebuie să reacționăm pe măsura gravității acestei amenințări. Și, de asemenea, din punct de vedere tehnologic, trebuie să ne adaptăm, trebuie, de asemenea, să ne infiltrăm în rândurile organizațiilor teroriste. De aceea cred că ar trebui să se acorde o mai mare importanță acestei probleme. Acum, legătura între grupurile criminale, grupul de teroriști și traficul de imigranți. Uh, E o temă foarte delicată, o temă aproape tabu pe care trebuie să o abordăm aici uh, cu o precizie practic chirurgicală. Domnul președinte a vorbit despre justiția civilă, despre apărarea drepturilor cetățenești. Eu aș adăuga și dreptul celor care nu au drepturi, celor care nu au uh, bani pentru a ajunge în fața tribunalelor. De exemplu, în Italia este foarte scump să te adresezi justiției civile. Milioane de consumatori, de cetățeni, de consumatori sunt îndepărtați de justiție. Aceștia sunt de multe ori obligați să accepte anumite înțelegeri extrajudiciare, deoarece nu au posibilitățile economice de li se face dreptate. Deci mulți dintre ei mor înainte ca sentința tribunalelor să fie dată. Un alt lucru important. Uniunea Europeană susține că apără minoritățile. Însă de multe ori o persoană dintr-o minoritate lingvistică în fața tribunalelor nu poate să se exprime în propria limbă. De asemenea, identitatea juridică a popoarelor noastre este amenințată. Să nu uităm care este patrimoniul nostru la nivel național. Din păcate, Uniunea Europeană va sufoca acest uh, patrimoniu impunând totul de la nivel comunitar. Mă voi referi acum și la justiția comunitară și să nu uităm și drepturilor uh, victimelor justiției. Nu se vorbește despre dreptul la apel, de exemplu, în acest document. E și asta un drept. Doamna Flot, trei minute. Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru această inițiativă comună care ne permite să vorbim astăzi despre această propunere importantă a Comisiei care va duce la un program anual și la multe propuneri legislative. Spațiul de libertate, securitate și justiție are ca obiectiv un lucru și anume cetățenii, toți cetățenii să se bucure de drepturile lor efective. Și când mă refer la cetățeni și de fapt mă refer la persoane, la toate persoanele. Uh, cetățenii, așa cum îi definește tratatul de la Lisabona, sunt cetățenii Uniunii Europene. Asta înseamnă că este o măsură restrictivă față de ansamblul de persoane care locuiesc pe teritoriul nostru. Deci trebuie să fim foarte vigilenți în ceea ce privește această abordare. În alineatul unde se vorbește despre politicile de azil și migratorii în documentul comisiei, abordarea nu este tocmai ortodoxă. Se vorbește despre solidaritate pe de o parte, însă în ceea ce privește imigrația legală, se vorbește dintr-o altă perspectivă a pieții muncei. Și din păcate, în proiectul de rezoluție pe care îl avem în fața noastră, acest lucru nu a fost soluționat, nu a fost corectat prin solidaritate se adaugă și alte elemente foarte vagi, cum ar fi să ajutăm persoanele care au probleme. Eu cred că orice ființă omenească se bucură de niște drepturi pe care noi ar trebui de asemenea să le garantăm. Și aș dori ca această abordare să se dezvolte pe larg în rezoluția noastră și să fie un punct pe care îl adresăm clar Comisiei și Consiliului. Pentru mine e important acest lucru. Din păcate, această parte este subestimată în rezoluția globală pe care mi-o propuneți. Când ne uităm, de exemplu, la provocarea pe care o recunoaștem cu toții, vedem câte intervenții, câte rezoluții, câte discursuri politice se fac pe marginea acestei teme. Deci avem o rezoluție cu 42 de articole, însă la articolul acesta nu ne facem treaba, nu ne asumăm responsabilitate. Și anume să avem niște politici legislative care să nu fie doar compatibile cu standardele internaționale, ci să fie complet și pe deplin în concordanță cu drepturile fundamentale pentru toate persoanele, deci nu doar pentru cei care au cetățenia țărilor din Uniunea Europeană. Mulțumesc. Domnul Angstrom. No word from Mr. Engstrom, then Mrs. Bellier. Uh, doamna Bellier, atunci. No word. <laughs> Kalitz, Mr. Kalitz. Domnul Kalitz, vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mă numesc Richard Kalish. Sunt președinte al Comisiei uh, pentru Justiție și Drepturile Omului ale, uh, din Camera Inferioară a Parlamentului Polonez. Mă bucur că Parlamentul European dezbate această rezoluție. Eu am fost ministru de interne al Poloniei mulți ani și mă simt îndreptățit să iau cuvântul acum. Eram ministru de interne atunci când Polonia a aderat la Uniunea Europeană. Am, aș avea o întrebare. Cunoaștem programul de la Tampere, programul de la Haga. Însă trebuie să spunem adevărul. Implementarea acestor programe nu a mers pe cât de bine cât ne doream. Bine, astăzi putem spune că avem programul de la Stockholm, spațiul libertății și justiției, dar nu cumva repetăm același mesaj. Am, s-a mai spus deja acest lucru. Și aceste lucruri sunt importante pentru Polonia pentru că merg mână în mână cu întregul program estic. Uh, granița estică a Poloniei este cu Belarusul. Este sunt doar 100 de kilometri până la Varșovia și de partea cealaltă a graniței este o dictatură. Și este foarte dificil pentru cei din Belarus să intre în Polonia datorită vizelor necesare. Noi avem Europolul și diverse servicii de securitate implicate în activități antiteroriste. Avem organizații care luptă împotriva corupției, care folosesc metode secrete pentru a lupta împotriva, împotriva criminalității. Nu se scrie nimic în acest text despre aceste organizații și despre metodele lor secrete, însă aceste metode secrete duc inevitabil la încălcarea drepturilor omului. Nici unul dintre statele membre, cu posibilă excepție a Regatului Unit, nu are vreo modalitate de a hotărâ și a stabili unde au fost încălcate drepturile omului de către uh, serviciile de informații. Eu cred că avem nevoie de o metodă care să ne permită post factum să ridicăm acest uh, caracter secret după ce uh, a dispărut amenințarea, să putem examina cazul la rece și să ne asigurăm că nu s-au încălcat drepturile omului. Acest lucru ar fi un factor care ar descuraja agenții serviciilor secrete și ar descuraja practica de a încălca drepturile omului. Următoarea mea remarcă are de a face cu cetățenia. și dreptul civil. O relație între egali și recunoașterea reciprocă a deciziilor. Se spune că sub tratatul de la Lisabona, care sper că va intra în vigoare în curând, partidul meu, stânga uh, din Polonia, a cerut uh, deja președintelui Kaczynski să semneze acest tratat deja din, din urmă cu un an. Și vom avea tratatul de la Lisabona, vom avea cetățenia europeană și deciziile juridice trebuie să fie recunoscute reciproc. Îmi pare rău că am depășit timpul, domnule președinte. Vă mulțumesc, domnul Ia Severo al președinte López Aguilar. Vă mulțumesc. Salutări domnului Diaz de Mera, domnului Casini și domnului Berlinger. Salut de asemenea și folosirea articolului 51 din regulamentul Parlamentului. Programul de la Haga a dus la foarte multe rezultate pozitive. În acești 10 ani s-a progresat, s-a avansat foarte mult. Și în ceea ce privește programul de la Stockholm, vom avea provocări pe care va trebui să le rezolvăm în patru ani. Vom avea acum un nou parlament, un parlament care va legiui, nu un parlament care va fi doar consultat, va fi un parlament care avea competențe în mult mai multe domenii, nu doar bugetare. Însă e clar că anumite slăbiciuni de ale noastre vor trebui să fie soluționate în domeniul justiției și a afacerilor internet și a justiției uh, a libertății și a justiției civile trebuie să facem multe uh, progrese și colega de la Bundestag a vorbit despre justiția penală. De asemenea, moneda euro trebuie protejată. Este moneda noastră comună, este un instrument de coeziune politică și economică, este limbajul nostru comun. Și de aceea moneda euro trebuie să fie protejată. Criminalitatea pe internet, de asemenea, trebuie soluționată. Terorismul, noi suntem foarte eficienți atunci când trebuie să reprimăm, însă în ceea ce privește preîntâmpinarea de atentate, nu suntem atât de buni. Să nu uităm că anul trecut au fost 600 de atentate teroriste. teroriste. Europolul, de asemenea, trebuie consolidat, însă cu control parlamentar. Și aici sunt de acord cu președintele Cazini. Iar în ceea ce privește imigrația, trebuie să trecem peste abordarea comună și să ajungem la o politică comună în domeniul imigrației. O politică comună, hotărâtă și eficientă împotriva imigrației clandestine. Avem 9 milioane de persoane cu situație ilegală pe teritoriul european și frontierele externe ale Uniunii trebuie controlate în mod uh, eficient. E o competență care ține de statele membre, nu putem impune nimic. Statele membre și-au angajamentul, iar Frontex le ajută. E, mai, e nevoie de asemenea și de o protecție internațională mai bună, mai bun sistem de azil, mai bine repartizat și mai solidar. De asemenea, avem nevoie de o mai mare protecție a datelor, dreptul la confidențialitate, o mai mare protecție a drepturilor fundamentale, cu cât avem mai multe libertăți, cu atât vom fi, ne vom simți mai în siguranță. Vom fi mai în siguranță. Domnule președinte, am depășit timpul și promit să aduc uh, amendamente constructive înainte de termenul de 22 octombrie. Mulțumesc, spune domnul Lopez Aguilar. Doamna Sargenti. Doamna Sargenti, sunteți în sală? Mm, se pare că nu. Doamna Macovei, trei minute. Thank you, Chairman. Uh, I would like to inform our... Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să informez colegii care nu știu că Comisia Europeană a avut o consultare publică în legătură cu programul de la Stockholm. S-au pus în jur de 40 de întrebări și o întrebare a fost următoarea credeți că Uniunea Europeană ar trebui să dea tuturor cetățenilor un set de drepturi de bază uh, în legătură cu drepturile juridice. 84% din respondenți au spus da. Și am făcut referire la acest lucru în proiectul de rezoluție prezentat astăzi. În acest fel arătăm că este vorba de o prioritate pentru noi și că răspundem la preocupările și dorințele cetățenilor. O altă întrebare și citesc din nou. Ar trebui Uniunea Europeană să facă mai mult în lupta împotriva corupției și 88%, 88,1% din respondenți au răspuns da, a fost cel mai mare procent uh, din toate cele 40 de întrebări. Și acest lucru văd că nu este reflectat în prima uh, versiune a moțiunii de rezoluție. De aceea suntem aici pentru a răspunde la preocupările cetățenilor. Și eu cred că acest Parlament ar dori să trimită un mesaj cetățenilor că susține transparența, integritatea în statele membre, în instituțiile europene și în statele terțe și că susținem politicile și activitățile anticorupție și antifraudă. Aceste probleme cad sub obiectivele noastre de a proteja drepturile omului și de a asigura securitatea cetățenilor. Astfel, cred că ar trebui să existe o asemenea mențiune în proiectul de rezoluție și eu voi uh, depune amendamente în acest sens. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Alvaro, trei minute. Mulțumesc, domnule președinte. Problemul, problema cu documentele cum ar fi programul de la Stockholm este că, în mod inevitabil, aceste programe sunt vagi, pentru că sunt pe termen lung. Sunt 38 de pagini care conțin absolut orice, așa încât este foarte dificil să ne dăm seama ce va însemna acest lucru în practică. Dar uneori este important să examinăm legislația. Mă Apare aici contraterorismul Conform Europolului, din 2008 încoace, nu au mai existat acte de terorism inspirate de terorismul islamic. Au existat uh, mai mult de 600 de acte care erau separatiste. Deci aș dori să subliniez că nu problema terorismului islamic nu este atât de pregnantă. Ceea ce mai este important este că acest program nu pune accentul pe nimic. Uh, este foarte dificil să iei aceste 38 de pagini și să alegi o propoziție care să explice cetățenilor la ce se referă. Avem libertatea de securitate, de justiție și securitate, avem Tampere, avem Haga, și cred că atribuția noastră ca Parlament European împreună cu parlamentele naționale este să explicăm obiectivul nostru. Bineînțeles că vrem libertate, vrem securitate, dar nu cred că ceea ce spunem noi uh, se poate rezuma la doar atât. Există de asemenea o lipsă de monitorizare și evaluare. Sunt două lucruri diferite. Monitorizarea merge mână în mână cu implementarea și de aceea avem nevoie de ajutor din partea parlamentelor naționale. Deci de acum la patru ani avem un chestionar pentru statele membre în care vorbim despre aceste chestiuni fundamentale și trebuie să se răspundă la niște întrebări importante. Eu mă aflu într-o comisie care analizează această temă și acum se va studia această legislație. Noi am discutat deja despre asta, însă mi se pare că lucrurile nu funcționează, ci trebuie evaluate a posteriori. Dragi colegi, eu aș prefera să ne gândim cu mai mare atenție la acest lucru. Nu e prima reuniune comună pe care am avut-o în acest mandat. Ne-am mai întâlnit și în mandatul anterior. Deci trebuie să vedem cum putem elabora niște mecanisme de cooperare între Parlamentul European și cele naționale. Să facem mai mult decât ceea ce cere și ceea ce ne oferă tratatul de la Lisabona. Opt săptămâni de analiză ceea ce prevede tratatul de la Lisabona pentru subsidiaritate nu e realist. Deci nu le putem cere parlamentelor naționale să studieze toate aceste lucruri în doar opt uh, săptămâni. De aceea cred că e important să punem pe picioare un mecanism mai bun și să ne întâlnim mai des. Așa s-ar îmbunătăți lucrurile. Care e problema cu aceste programe acum de la Tampere, de la Haga și așa mai departe? noi trebuie să umplem niște lacune între ceea ce pretindem, între ceea ce vrem să facem și ceea ce se face în realitate, deoarece lucrurile se schimbă foarte mult. Vă mulțumesc, spune președintele. Uh, mulțumesc. În Marea Britanie avem uh, câteva sisteme, uh, regimuri juridice diferite, dar în special în Anglia și în Uh, țara Galilor, legislația muncii s-a dezvoltat treptat uh, pe baza sistemului cutumier. cutumier. Și oamenii din Anglia sau din uh, țara Galilor ar fi oripilați să asculte această propunere a unui drept al contractelor unificat și că sistemul nostru contra, adversarial ar putea fi înlocuit extinderea drepturilor e întotdeauna un proces care trebuie salutat, dar crearea gând, poliției gândirii ca în Orwell nu face nimic ca să extindă drepturile, ci nu poate fi folosită decât ca un instrument de represiune și de atac asupra drepturilor democratice. Vă mulțumesc. Președintele, mulțumesc. Doamna Morvai, trei minute, vă rog. Mulțumesc. Aș vrea să sugerez o dezbatere democratică majoră privind politicile de migrație. Această politică de migrație nu uh, ia în considerare experiențele reale ale oamenilor uh, din ambele tabere. Ar trebui să ascultăm uh, experiențele oamenilor care sunt cel mai afectați de migrație cei care uh, sunt atât în țările uh, de origine cât și în țările care primesc imigranți. În țările de origine uh, cei afectați sunt oamenii cei mai săraci, care trăiesc în zonele cele mai sărace, acolo unde există tensiuni sociale create de politicile de migrație injuste. Și în fine ar trebui să ascultăm, și sper că asta nu e o idee prea radicală, ar trebui să uh, ascultăm și poziția așa numitelor țări în curs de dezvoltare, țările de origine a emigrației, grupuri comunitare, grupuri ale femeilor și așa mai departe, să vedem care sunt uh, opiniile lor privind uh, statul quo actual al migrației. Ei sunt, uh, sunt ei oare chiar atât de Uh, satisfăcuți de migrație, de faptul că sunt forțați din cauza injustițiilor economice globale să-și părăsească țara, casa, cultura, adesea familia. Situația actuală și atitudinea actuală față de migrație este fundamental injustă. De ce? Pentru că, conform statul coului, ului există două categorii de țări. Țările bogate și țările sărace. Țările sărace includ țările în curs de dezvoltare, între ghilimele, și într-o oarecare măsură în țara europeană, țara mea, Ungaria și alte țări, noi membre, sunt în această categorie. Țara mea este o static femei din cauza datorilor făcute în trecut, deci împărtășim într-o oarecare măsură soarta țărilor în curs de dezvoltare și ideea este că țările sărace pentru a supraviețui cetățenii din țările sărace pentru a supraviețui au nevoie să-și părăsească țările și familiile să vină în țările bogate ca să supraviețuiască. Cred că asta este în mod fundamental uh, nedrept și ar trebui să ajungem la esența problemei migrației și să ne întrebăm dacă n-ar trebui să schimbăm politicile economice globale ale Băncii Mondiale, Organizației Mondiale a Comerțului, FMI și Uniunii Europene care cauzează toată această sărăcie și nedreptate care sunt la rădăcina fenomenului migrațional și n-ar trebui să susținem dreptul fundamental al oamenilor de a uh, rămâne în țările lor, în comunitățile lor și n-ar trebui să trecem de la o o abordare complet concentrată pe bani și pe profit la o abordare centrată pe comunitate, pe ființa umană și de la principiile de utilitate și eficiență economice la o abordare bazată, centrată pe problema dreptății, a justiției. Ar trebui să uh, reluăm complet și dintr-o perspectivă complet diferită toată dezbaterea pe justiție. Mulțumesc! Președinte, mulțumesc și ultima persoană de pe listă, domnul Mendes Vigo, trei minute. Mulțumesc, domnule președinte. Am cerut cuvântul deoarece domnul Alvaro a luat uh, cuvântul și a făcut o intervenție foarte interesantă, mai ales în ceea ce privește un lucru. Cred că și eu mă gândeam la acest lucru când uh, am încercat să ajung la sală prin culoarele astea atât de lungi. E un document cu 42 de articole. Însă cred că în ceea ce privește un astfel de document, comunicarea este foarte importantă. Pe mine, dacă m-ar întreba cineva despre ce e vorba în programul de la Stockholm, e bine, eu nu am o frază ca să i explic unui cetățean de rând în ce constă acest program. Și cred că ar trebui să facem și un astfel de efort. Deci o mare parte din reușita pieții interne este faptul că s-a văzut clar că ne bazam pe libera circulație a persoanelor, a bunurilor și a capitalului. Era o frază pe care o știa toată lumea și pe care au înțeles-o cu toții. Deci domnul Alvaro m-a motivat acum să iau cuvântul și să vă spun că ar trebui să încercăm să ne gândim din răsputeri, să încercăm să găsim o frază, două fraze care să exprime exact ceea ce dorim, ceea ce e important pentru cetățeni. Și în ceea ce privește parlamentele naționale, și eu cred că e important să le implicăm, în ceea ce privește sistemul de um, colaborare, avem această perioadă de 8 săptămâni, un program pe care poate îl putem modifica. Uh, și ca să mă refer la ce a spus domnul Alvaro, cred că am putea introduce și ideea cooperării între comisiile Parlamentului European și cele de la Parlamentele Naționale. Deci am putea face așa ceva în acest document. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule Mendes de Vigo. Cred că ne apropiem de sfârșitul acestui prim punct de pe ordinea noastră de zi, poate că acum am putea să auzim, să ascultăm reacțiile celor trei membri din Parlamentul European care au lucrat la redactarea acestui proiect de rezoluție. După ce am ascultat intervențiile dumneavoastră, aș avea trei idei de împărtășit. În primul rând, aplicarea articolului 51 s-a soldat cu un succes. Deci, nu va fi ultima oară când vom avea o reuniune comună, de altfel avem și un calendar pentru reuniunile noastre în comun. Pe 12 noiembrie ne vom întâlni pentru a vota această rezoluție, după ce vom fi analizat amendamentele. După aceea, pe 16 și 17 noiembrie ne vom întâlni cu parlamentele naționale și vom avea votul final asupra acestei rezoluții în plenara de la Strasburg pe 23 noiembrie. Însă aș vrea să vă atrag atenția și asupra importanței acestui program de la Stockholm pentru consolidarea Parlamentului European într-un domeniu foarte important și anume valo valoarea pe care o au drepturile fundamentale pentru a consolida spațiul de libertate și justiție în uh, Uniunea Europeană. Domnul uh, Mendes de Vigo se gândea la o frază care ar putea să cristalizeze spiritul acestei dezbateri. Acolo trebuie să avem cuvintele drepturi și cetățenie. Deoarece despre asta este vorba, programul de la Stockholm are un potențial enorm în acest sens, deoarece sublinează capacitatea de legitimizare a construcției europene în fața cetățenilor pe care noi îi reprezentăm. Când vorbim despre o mai mare protecție a drepturilor și um, la mai multă securitate. Deci cei trei raportori au încercat să păstreze întotdeauna acest echilibru delicat între libertate și securitate. E un echilibru greu de atins și s-a văzut asta și din discuțiile de astăzi. Însă eu cred că pentru a ajunge la acest echilibru, Parlamentul va trebui să facă mult mai multe când va intra în vigoare tratatul de la Lisabona. Și asta de, de ce? Deoarece tratatul de la Lisabona va consolida cel mai mult Parlamentul European dintre toate instituțiile europene. Și pe lângă consolidarea Parlamentului, va exista și o europenizare a acestui uh, domeniu. Va trebui să facem față amenințărilor care nu provin doar din criminalitatea organizată și, din, uh, și de la terorism. Amenințările vin și deoarece noi am pierdut din vedere oarecum faptul că în mod continuu drepturile și libertățile cetățenilor trebuie apărate în mod progresiv, în mod continuu. Deci noi trebuie să obținem din ce în ce mai multe drepturi. Competiția trebuie să se facă pentru a avea standarde mai înalte, nu mai scăzute. E o adevărată dezbatere ideologică aici. Eu, domnul Cazini și domnul Berlinger am văzut că mulți dintre dumneavoastră doriți să înaintați amendamente până pe 22 octombrie, deci vom primi aceste dezbateri, aceste amendamente, vom uh, da dovadă de deschidere, însă vroiam acum să vă spun că textul pe care vi l-am distribuit astăzi a avut mai multe versiuni și, bineînțeles, a fost, uh, prima versiune era mult mai lungă. Și după ce ne-am reunit, după ce ne-am întâlnit, uh, treptat, treptat, acest document uh, s-a scurtat, a devenit din ce în ce mai concis și de aceea multe trimiteri specifice, cum ar fi necesitatea de a lucra cu țările terțe, din țările de origine ale imigranților, despre corectarea inegalităților care duc la fenomenul ă, de imigrație. Deci, din cauza acestor eforturi de a face un text mai concis, s-au pierdut pe parcurs astfel de trimiteri. Noi știm că trebuie protejate victimele. Uh, să vă explic, fiecare alineat uh, a devenit din ce în ce mai scurt, mai concis și, și a pierdut uh, expresivitatea și capacitatea de a se referi la toate aceste elemente atât de importante. Însă să nu uităm, cel mai important este că această trăsătură care este greu de înțeles și asimilat de cetățeni și anume faptul că instrumente normative din pilonul 1 și din pilonul 3 au conviețuit, deci acest fapt nu va mai continua. S-a negociat o perioadă de tranziție de 5 ani în perspectiva intrării în, în vigoare a, a tratatului de la Lisabona, însă începând cu acest moment, totul va fi acquis comunitar, va fi legislație vom avea un mare potențial de a legifera, de a implica cetățenii pentru a le explica că ceea ce facem noi își are un rost, deoarece se obține mai multă libertate și mai multă securitate pentru ei. Și asta va fi acum, în viitorul apropiat. Deci ideea de apartenență la acest spațiu european va fi consolidată față de cetățenii noștri. Acum le voi da cuvântul colegilor Berlinger și Casini înainte de a încheia această sesiune privind termenul de, de înaintare a amendamentelor. Va trebui de asemenea să discutăm și despre cele două întrebări orale. Nu trebuie să uităm acest lucru. Domnule Cazine, aveți cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. Ar trebui să spun că nu mai am mare lucru de adăugat la rezumatul pe care l-ați făcut. Nu rămâne decât să așteptăm amendamentele pentru a putea să le integrăm în text. Colpito da alcune tra le molte osservazioni, lo dico... Trebuie să spun că am fost uh, uimit de câteva dintre observațiile pe care le-am auzit și asta arată așadar că dialogul a fost foarte bogat au fost multe persoane care au insistat pe dreptul civil în materie penală. Armonizarea va fi mai dificilă și, evident, discursul privind uh, procedura uh, apărării drepturile de apărare. Sigur, în materie penală, poate că tratatul de la Lisabona ar permite să ne gândim la un uh, cod. Am putea preconiza această chestiune fără să trebuiască să facem schimbări prea mari. Din contră, în domeniul dreptului civil, instala, eh, eh, cetățenii eh, care s-au mutat dintr-o țară într-alta, fac afaceri dintr-o țară într-alta sau au întreprinderi și mai departe, ei trebuie să aibă un acces mai ușor la justiția civilă. Și în fine aici trebuie subliniat că în centrul demersului trebuie pus cetățeanul, dar uh, nu doar cetățeanul, ci și ființa umană ca atare. Sunt absolut de acord cu ce s-a spus în legătură cu problema securității legată de problema imigrației. Trebuie să luptăm împotriva criminalității organizate, mai ales atunci când aceasta exploatează oameni aflați în dificultate care fug din țara lor din cauza războiului, foametei, sărăciei și mai departe și care cad în mâna organizațiilor criminale. Asta este o problemă uh, care ține de distrugerea, lupta și distrugerea acestor rețele criminale. Un textul este cel pe care l-am prezentat, uh, nu poate fi unul foarte detaliat prin forța lucrurilor trebuie să rămână la un nivel destul de general, dar apoi programul trebuie dezvoltat uh, și trebuie uh, dotat cu specificații mult mai uh, detaliate. Am notat observațiile noastre și vom ține cont de ele pentru că este obligația noastră să facem acest lucru. Mulțumesc foarte mult, domnul Berlinguer. Zini, că vi preghiamo caldamente coloro Aș adăuga la ce a spus domnul Cazini că noi Uh, acceptăm uh, cu mare bucurie orice observații, nu doar cele care s-au făcut și eventual, ci și eventual uh, unele observații care s-ar putea face în scris. Multe dintre lucrurile pe care le-am ascultat mi s-au părut interesante și sunt convins că trebuie să le introducem în text, fără însă să lungim foarte tare acest text și Eh, s-a spus deja că termenul pentru amendamente este 22 octombrie la prânz, deci nu mai e foarte mult timp. Dar vreau totuși să fac două comentarii. Unii au spus că sistemele juridice naționale nu trebuie să fie uh, afectate, pentru că Europa este Europa a statelor. E un lucru pe care l-am auzit de mai multe ori. E adevărat, dar aceste sisteme coexistă în Europa și cetățenii se deplasează în Europa, întreprinderile, afacerile migrează, au uh, activități transfrontaliere. Deci, de exemplu, pe mine m-a șocat cazul britanic, unde există uh, nu așa, Anglia, Scoția, Țara Galilor și Irlanda de Nord, fiecare cu sistemul ei diferit. În uh, Scoția sunt lucruri care țin de dreptul roman, la fel și în Statele Unite, dar aceste state au coexistat uh, și noi trebuie să creăm o zonă comună prin intermediul unui proces de adaptare. Nimeni nu vrea să dea așa legi de sus în jos. Uh, societatea este cea care ne cere să acționăm pentru că cetățenii călătoresc din ce în ce mai mult, se deplasează din ce în ce mai mult și vor să aibă o anumită certitudine juridică dacă se mută într-o altă țară sau fac afacere într-o altă țară. La fel, întreprinderile vor să aibă o anumită certitudine juridică în cazul unor eventuale conflicte. Uh, trebuie ținut cont de nevoile și dorințele acestor uh, cetățeni și a acestor întreprinderi de a se deplasa, de a acționa. Asta este realitatea. Așadar, cred că etapele comune vor permite duce până la urmă la o apropiere între sisteme. În sânul Uniunii Europene, diferența radicală între uh, conceptele de common law și de droit civil s-a atenuat. Uh, vedem că în uh, cazul Curții Europene de Justiție, deciziile acestea încep să creeze o anumită jurisprudență care seamănă foarte mult cu dreptul, începe să ă, semene cu dreptul cutumiar britanic. Ă, deci, practic, ajungem în, în situații ă, de acest gen, care mie unul mi se pare inacceptabile, pentru că totuși e o societate mobilă, trăim într-o societate modernă și mobilă și nu cred că putem să ne bazăm pe decizii care s-au luat acum 100 de ani. Am o oarecare pregătire în domeniu și pot să dau exemple, de exemplu, dreptul contractelor. E adevărat că fiecare țară are dreptul său propriu în materie de contracte, dar dacă ajungem să definim un cadru comun de referință pornind de la 27 de legislații privind uh, contractele, uh, o să avem situații în care cetățeanul să încerce să-și aleagă unul sau altul dintre cele 27 de modele. Uh, deci nu cred că trebuie să reinventăm roata, ci trebuie să uh, creăm un cadru care să permită cetățeanului să uh, trăiască să, și să, să opereze. La fel în, în ce privește dreptul familiei și problemele divorțurilor. Aici sunt tot felul de opinii diferite, tot felul de culturi diferite și de sisteme diferite. Uh, trebuie evaluate toate aceste chestiuni și este necesar să urmărim după aceea, uh, să facem și follow-up-ul, uh, iar în urma follow-up-ului să existe o evaluare a rezultatelor concrete, pentru că altfel nu vom putea să, nu vom reuși să controlăm acest uh, proces de armonizare, de apropiere între diversele culturi juridice europene. Cerem Comisiei și Consiliului să investească foarte mult în cultura juridică, pentru că aceasta produce rezultate Uh, o mai bună cunoaștere reciprocă și așa mai departe. Încă o dată aș vrea să vă vorbesc din experiența mea pentru că am prezidat o rețea europeană uh, de consilii uh, pentru de consilii superioare pentru justiție în Europa și m-am ocupat din uh, partea magistraților de lucruri uh, legate de aceste domenii. Există tot felul de rețele, există chiar și rețele de formare, de training și instruire pentru judecători. Europa este făcută, uh, constă din norme, constă din instituții, dar și din uh, cooperarea între aceste instituții dacă reușim să menținem un contact strâns cu aceste structuri care îi reprezintă de fapt pe cei care lucrează nemijlocit în justiție sau pe cei care coordonează, atunci vom putea ajuta activitatea instituțională Așadar, să ținem cont și de aceste rețele uh, din domeniul justiției. Cerem însă și ajutorul uh, Comisiei și Consiliului, uh, pentru că aceste eforturi care vin uh, de jos în sus trebuie, pe de altă parte, încurajate. În regulă, spune președintele, cred că ne apropiem de sfârșitul acestei sesiuni. Mai avem adoptarea formală a termenului limită pentru amendamente. 22 octombrie, toată lumea de acord, în regulă, și adoptarea a două întrebări orale pe care le propun, ambele adresate Consiliului și Comisiei. Întrebarea către Consiliul care, a fost, uh, trans, care v-a fost transmisă se referă la importanța acțiunilor menite să asigure transferul uh, acestui achii de pilon 3 în, uh, în leg legislația europeană în viitorul uh, previzibil și întrebarea com adresată Comisiei se referă la întărirea și adâncirea cooperării între Parlamentele Naționale și Parlamentul European. Întrebările acestea v-au fost transmise, așadar voi sugera... Da, domnul Daf. Cred că nu avem decât uh, întrebarea pentru comisie, ce puțin eu nu am primit decât. Ar trebui să mai existe o, și o copie a întrebării pentru Consiliu disponibilă. A fost, uh, v-a fost transmisă tuturor acest. Dați-mi voi să le citesc atunci. Întrebarea către Consiliu. Ce acțiuni va îndeplini uh, Consiliul în abordarea zonei pentru justiție, libertate și securitate în următorii 5 până la 10 ani, ținând cont de faptul că după intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, Uniunea va acționa în majoritatea cazurilor conform procedurii uh, legislative ordinare. Și o altă întrebare. Ce acțiuni intenționează să întreprindă în special pentru a updata și pentru a adapta achiul conform noii situații instituționale? Asta e întrebarea pentru Consiliu. Aveți deja întrebarea către Comisie? În regulă, vă citesc și pe asta. O aveți. Mi se sugerează să o citesc și pe asta, ca să mă asigur că toată lumea e de acord cu formularea întrebării. Când va prezenta Comisia propunerea de aducere a acquis comunitar uh, în armonie cu uh, Tratatul de la Lisabona, va fi o încercare de armonizare și în domeniul uh, relației cu parlamentele naționale, atât în ce privește procedura, cât și substanța. Aceasta e întrebarea, deci nicio obiecție. Atunci uh, circulăm aceste întrebări orale și le vom trimite ambelor instituții. Pentru a încheia această ședință, vă sugerez să avem uh, o contribuție finală din partea reprezentantului președinției uh, suedeze în ce privește programul de la Stockholm care uh, ne va spune așadar câteva cuvinte domnul Nilsson. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Nu vă voi ține mult. Am ascultat cu mare atenție dezbaterile. Sper că vom continua să avem contact în uh, viitorul apropiat. Aș vrea doar să ridic un lucru și anume, uh, încercând oarecum să răspund domnului Mendes de Vigo, cred că a pus o întrebare legitimă. Care este programul de la Stockholm. Nimeni n-a văzut niciodată programul de la Stockholm, că nu există încă. Eu sper că va exista pe 10 decembrie. Dar cred că împreună președinția suedeză, Consiliul Statele Membre, societatea civilă și toți ceilalți care au fost implicați, vom putea pe 10 decembrie să spunem că am vrea să creăm o Europa deschisă și sigură în favoarea cetățenilor. Asta este cel puțin una din cele două propoziții. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnule Nielsen. Vă împărtășim uh, speranța că programul de la Stockholm va fi uh, uh adus uh, până la 10 decembrie în atenția noastră. Acum uh, trebuie să vă anunț că această sesiune comună se suspendă până pe 12 noiembrie. Mulțumesc!